Deschid sesiunea care a fost închisă pe 17 iunie 2010. Procesul, procesul verbal al reuniunii, al sesiunii din iunie 2010 și textele adoptate atunci sunt la dispoziția dumneavoastră. Există comentarii? Nu văd să fie. Atunci procesul, procesul verbal se consideră adoptat.